migrația și dăm uh, posibilitatea vicepreședintelui Comisiei Timerman de a uh, lua o poziție. képviselőtársaim rátérünk a következő napirendi pontra a bizottság. Mulțumesc. O să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, comunicare în punerea în aplicare a agendei europene privind migrația. Dau cuvântul domnului Timmermans. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele șase luni, un număr extrem de mare de persoane au ajuns la uh, frontierele Uniunii Europene. Cauzele acestui flux uh, de persoane nu vor fi soluționate prea curând. Zeci de mii de persoane fug din uh, fața războiului sirian. Iar uh, Europa rămâne o destinație atrăgătoare pentru cei care caută o viață mai bună. Noi, europenii, nu putem să întoarcem spatele uh, acestor oameni. Avem o obligație legală și morală de a oferi protecție celor care au nevoie de ea. Dar nici nu putem să mai avem acest flux necontrolat de migranți care, care trec de la, sud, de la sus spre nord și traversează granițele Uniunii Europene, încălcând principiile zonei Schengen și a sistemului de azil european. Acest, această criză a arătat că există mari probleme în anumite părți ale frontierelor externe acest uh, lucru și uh, politica de tranzit adoptată de unele țări a făcut ca unele state membre să reintroducă controlele la frontieră internă, ceea ce au pus sub semnul întrebării uh, zona de liberă circulație Schengen și beneficiile economice și pentru cetățeni pe care le aduce această zonă. Costul ar fi de 5 până la 18 miliarde de euro anual costul neexistenței zonei Schengen. Trebuie deci ca sistemul nostru de frontieră să fie gata să facă față eficient uh, acestui flux de persoane care, care traversează frontiera, ceea ce înseamnă că e nevoie de mai multe resurse pentru cei care au nevoie de protecție și un sistem de identificare și de returnare a celor care nu au dreptul să se afle în Uniunea Europeană. În conformitate cu obiectivele prezentate pe data de 10 februarie, care au fost sprijinite de Consiliul European, săptămâna trecută a Comisia a publicat o foaie de parcurs pentru a reinstitui normalitatea în zona Schengen până la sfârșitul acestui an. Mă bucur foarte mult că această foaie de parcurs este sprijinită, a fost sprijinită într totul de șefii de stat și de guvern ieri. În această foaie de parcurs am identificat trei priorități cheie. Primul rând, Grecia trebuie să facă față deficiențelor existente în ceea ce privește gestionarea frontierelor cu, cu ajutorul uh, Comisiei, agențiilor europene și altor state membre. Între timp, trebuie să ajungem la un acord privind uh, paza de coastă și de frontieră pentru a reintroduce eficiența în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe și mă bizui pe dumneavoastră pentru rolul pe care l-aveți jucat aici. Apoi, în al doilea rând, această abordare a zonei de tranzit trebuie să fie încetată. În consecință, trebuie să oferim mai mult ajutor Greciei în ceea ce privește uh, capacitatea să de a face față persoanelor care se află acolo. Colaborăm strâns cu autoritățile elene și, și cu uh, și la nivel internațional pentru a spori capacitatea de recepție a acesteia. Avem și un nou instrument de sprijin european pentru a uh, acționa mai rapid și mai eficient. Și uh, Trebuie ca deciziile de transfer să funcționeze rapid, ceea ce va îmbunătăți lucrurile în Grecia. Iar aici vreau să vă spun că salut faptul că mă bucur că am, că am putut accelera uh, Uh, transferurile în ultimele zile, ritmul transferurilor. Al treilea rând, trebuie să aplicăm regulile Schengen pentru a ne asigura că uh, zona Schengen va avea un viitor. Foaia de parcurs arată foarte clar că Comisia este gata, dacă este nevoie, să propună o abordare europeană coordonată pentru controle uh, la frontiere interne temporare. Aceste contrare aceste controle ar ținti anumite părți ale frontierei unde sunt necesare și vor, fi, vor avea o perioadă de timp limitată, iar scopul este să fie eliminate total, treptat și total până în luna decembrie. Vreau să vă spun foarte clar că scopul nu este să uh, sancționăm vreun stat membru anume, este vorba despre abordare, con, abordare uh, concertată pentru a putea Uh, acționa eficient în momentul până când vor fi rezolvate problemele de bază. În această criză există legături foarte strânse între toate elementele și trebuie să lucrăm pe mai multe fronturi paralel. Trebuie să vedem, uh, trebuie ca numărul de persoane care sosesc în Grecia să fie redus. Iată de ce este foarte important să conlucrăm cu Turcia pentru a putea pune în aplicare planul de acțiune comună pentru uh, a pune capăt contrabandei de persoane și traficanților de persoane care duce la pierdere vieți omenești și să arătăm foarte clar că singurul mod de a ajunge în Europa este prin căi legale. Iată de ce Comisia este gata să sprijine activitatea din următoarele zile pe baza principiilor identificate de către șefii de stat și de guvern uh, în declarația de aseară. Așa cum uh, s-a ajuns la un acord, trebuie să se respecte uh, dreptul internațional. Apoi, sistemul Dublin trebuie să fie reintrodus în Grecia, în conformitate cu, cu recomandările de pe data de 10 februarie. Pe termen mai lung trebuie să avem o nouă abordare în ceea ce privește sistemul de la Dublin pentru a ne asigura că avem uh, un sistem de azil european durabil. Și nu în cele din urmă am vorbit despre nevoia de a ne asigura că există căi uh, alternative sigure pentru cei care au nevoie de protecție. Acest lucru este foarte important pentru a ne asigura că protecția persoanelor vulnerabile, inclusiv a familiilor și a copiilor, se asigură. Acest lucru a fost subliniat și în dezbaterea din această dimineață privind refugiații femei. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru faptul că a ridicat acest subiect foarte important, mai ales pe, pe data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor. A femei. Este foarte important să, să continuăm lupta pe toate aceste fronturi și să sprijinim în continuare Grecia. Iată care este ce își doresc, ce își doresc statele membre la, și ce au adoptat la uh, Uh, reuniunea Consiliului. Acum trebuie să trecem la fapte. Avem nevoie de avem un plan și trebuie să arătăm că încet, dar sigur, acest plan începe să dea rezultate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Dau cuvântul grupurilor politice la PPE, doamna Holmeier. Efiții Comisiunii. Domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această privire de ansamblu pe care ne oferiți. Într-adevăr, facem mici pași înainte, însă, din păcate, este vorba de pași foarte mici, mai ales ținând cont de cât de mare este problema cu care ne confruntăm. Datele de înregistrare Uh, sunt furnizate în uh, procente din, în ceea ce privește Grecia, însă nu este foarte clar pe ce se bazează aceste procente pentru că cifrele reale nu sunt 100% clare. Nu știm exact câți oameni în mod concret uh, ajung în Grecia, în Europa. Mă bucură faptul că s-a făcut un pas înainte cu ocazia summitului între Uniunea Europeană și Turcia. Uh, sper că până la sfârșitul acestei luni vom vedea și niște acțiuni concrete și vă mulțumesc că Comisia a spus nu politicii de a lăsa uh, acești refugiați pur și simplu să treacă dintr-un uh, stat în altul. Cred că avem nevoie de o mai eficace combatere a traficului de persoane. Cred că Europol și Frontex nu dispun de personal uh, suficient. În uh, continuare, nu s-au uh, ocupat toate posturile necesare la Frontex sau la EASO, Agenția Europeană pentru Sprijin pentru Azil, ceea ce mie mi se pare că este un, Uh, blamaj pentru instituțiile europene și pentru statele membre ale Uniunii Europene. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei, uh, unei probleme. În anul 2014 au fost identificați 4.000 de copii care au făcut obiectul unor abuzuri sexuale. În anul 2015 uh, a fost vorba de 10.000 de, 10.000 de asemenea copii și în uh, ianuarie deja am ajuns la, ace- la aceeași cifră ca cea din anul 2015 eu îmi doresc ca instituțiile europene să ofere un, o, o protecție mai bună, să poată angaja oamenii necesari care să uh, îi protejeze pe toți acești copii. Vă mulțumesc! Doamna președinte, se adresează cabinei maghiare. Spun că există o, o problemă cu interpretarea și sper că acea, această problemă tehnică va fi rezolvată. Are acum cuvântul doamna Zipăl. Vă mulțumesc. Despre ce vorbim? Comisia își dorește refolosirea regulamentului de la Dublin pe teritoriul elen, un sistem care nu a funcționat niciodată și care Ehm, lasă întreaga răspundere pentru solicitanții de azil statelor eh, din, care au o frontieră externă a Uniunii Europene. Dacă acest lucru se va întâmpla, eh, situația din Grecia va deveni în cele din urmă o catastrofă umanitară. Deci nu putem să ne gândim la revenirea la sistemul Dublin. Celelalte state membre în cele din urmă trebuie să-și asume răspunderea. Și în locul uh, asumării acestei răspunduri, Turcia este cea care ar trebui să ne ajute. Însă Turcia este într-adevăr un stat sigur, un, un uh, partener pe care ne putem uh, baza. Vedem că jurnaliștii nu-și mai pot desfășura în mod normal activitatea și după China, în Turcia sunt, se află în închisoare cei mai mulți jurnaliști. Da, într-adevăr, lăudăm Turcia pentru că a primit aproape 3 milioane de refugiați și declarăm în același timp că noi, un continent uh, cu 500 de milioane de locuitori, suntem depășiți uh, de aceste numere. Este penibil și Europa își pierde uh, valoarea ca un loc al bunei, a bunăstării, un loc unde sunt resp- respectate drepturile fundamentale. Este un uh, semnal uh, fatal pe care îl transmitem propriilor noștri cetățeni. Comisia și statele membre trebuie să-și uh, asume cele din urmă răspunderea politică care le revină și să promoveze transferul refugiaților în uh, interiorul Uniunii Europene. Într-adevăr, trebuie să combatem uh, uh, traficul și introducerea ilegală de persoane în Uniunea Europeană, însă doar dacă ne vom uh, asuma propriile răspunderi, vom avea o poziție de negociere mai puternică și vom deveni un partener uh, credibil. Doamna Zipal, domnul Cici dorește să vă adreseze o întrebare prin intermediul cartonașului albastru. Acceptați această întrebare, doamna Sipal? Da. Domnule Iacov, ci vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, doamnă Zipăl, pentru că acceptați întrebarea. Ați spus că ruta uh, din uh, statele din Balcanii de Vest ar trebui să rămână deschisă și eu am aceeași părere. Însă, aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord că este necesar să știm cine uh, trece pe această rută. Grecia nu poate uh, reinstitui sistemul de la Dublin, care nu mai funcționează de ceva vreme, dar uh, trebuie să știm cine vine în Europa. Da, sunt uh, de acord cu dumneavoastră că trebuie să înregistrăm toți refugiații acolo unde ajung și doamna Holmeier ne-a atras atenția asupra faptului că nu putem să lăsăm uh, Grecia singură din acest punct de vedere, că este nevoie de sprijin, uh, inclusiv uh, din perspectiva personalului, oferit de toate statele membre. Și dacă vom reuși să facem acest lucru, vom fi făcut un mare pas important înainte. Mulțumesc, domnul Kirchhoff, două minute. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, astăzi vorbim despre implementarea regulilor este un subiect uh, care nu este atât de plăcut, dar regulile sunt importante. Dacă nu jucăm potrivit regulilor, atunci ce facem? Sigur, regulile și uh, implementarea sunt lucruri diferite. Sigur, ele contează. De aceea a fost dezamăgitor pentru mine la summitul uh, cu Turcia să aud a doua oară timp de 12 luni că regulile au fost aruncate la coșul de gunoi. Trebuie să dăm o șansă regulilor pe care le avem să funcționeze mai bine decât să venim tot timpul cu noi politici bazate pe disperare. Sigur, susțin multe din propunerile pe care le-a făcut Comisia întărind mecanismele existente care vor ajuta la protecția frontierelor externe, vom fi mai eficienți și vom avea o solidaritate în sistem prin Frontex și EASO. Am auzit asigurările date de înaltul reprezentant astăzi. Dar nicăieri nu se spune că trebuie să întreprindem acțiuni care sunt împotriva uh, reglementării reglementărilor privind uh, azilul și să abandonăm criteriile de la Copenhaga în schimbul unei simple uh, promisiuni. Uh, relocarea nu funcționează încă, soluția de aur nu există încă și un sistem de plăți crescânde nu va aduce decât la un alt eșec în timp când noi de fapt avem nevoie de succes. Mă tem doamnă președintă, că George Bernard Shaw a avut dreptate când a spus că învățăm din istorie, că de fapt nu învățăm nimic din istorie. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Aveți o întrebare din partea domnului Etheridge. O acceptați? Domnule Etheridge, aveți cuvântul. Mulțumesc că ați acceptat acest cartonaș albastru. Nu sunteți de acord cu mine că situația cu migrația este factorul cel mai mare uh, în care, uh, în legătură cu care Uniunea Europeană este ruptă total de circumscripțiile sale. Sunteți de asemenea de acord cu mine că însăși faptul uh, că se iau măsuri disperate pentru a face uh, crizei uh, înseamnă că ilustrăm, uh, practic, uh, slăbiciunea uh, organizației noastre și dăm puteri noi Turciei. Mulțumesc pentru aceste întrebări uh, interesante la care va trebui să mă gândesc, însă între timp aș putea să vă spun că dacă ați fi ascultat ceea ce am spus, ați fi dat seama care este calea de urmat. O cale pozitivă. Regatul Unit participă pentru a da mai mult sens deciziilor Uniunii Europene. Dacă am uh, pleca din Uniunea Europeană și știu că acest domn ar dori să facem acest lucru, nu am mai influența în bine făcând atât cât putem eu sau alți miniștri să ajutăm uh, Europa să rezolve o criză care, cinstit, trebuie rezolvată. Următorul vorbitor, doamna Wikström, aveți două minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimile luni, continentul european uh, s-a confruntat cu un număr fără precedent de refugiați care fugeau din fața conflictelor și a opresiunii. Răspunsul uh, liderilor uh, naționali s-a fost uh, patetic, a fost rușinos. Uh, s-a cerut trimiterea înapoi în masă a refugiaților, ceea ce încalcă, bineînțeles, legislația internațională umanitară și tratatul, tratatele europene. S-au reintrodus controlele la frontierele interne, în ciuda faptului că uh, Institutul Bettelman s-a făcut calcule și a arătat că numai costurile financiare ale prăbușirii Schengenului ar fi de 1,4 trilioane de euro pe o perioadă de 10 ani. Unele state membre s-au, uh, au, uh, au început să concureze în ceea ce prive, de, de sus în jos în ceea ce privește standardele de recepție, de primire a refugiaților, sperând să uh, Uh, îi facă să plece, dar uh, nu am asistat la un uh, leadership european și o încercare de a ne îndrepta către singura soluție care ne poate face să, să recâștigăm controlul asupra acestei situații. Este vorba despre o acțiune comună cu metodă comunitară pentru a ne asigura că avem uh, o alocare echitabilă a răspunderii refugiaților. Doamnă Uh, președinte, trebuie să gestionăm frontierele împreună, trebuie să partajăm răspunderea în ceea ce privește primirea refugiaților. Uh, trebuie să găsim o modalitate de a-i returna pe cei care nu întrunesc criteriile de protecție internaționale și trebuie toate, toate aceste lucruri să fie făcute împreună în condiții uh, demne. Domnul comisar Avramopoulos și domnul, uh, domnule vicepreședinte Timmermans, continuați bună activitate de la Comisie și propuneți acum o adevărată soluție europeană. Uh, mai ales uh, în ceea ce privește reforma Dublin care va urma. A venit vremea ca Comisia și Parlamentul să fie vârf de lance și împreună cu cele, cei câțiva lideri curajos pe care ne mai putem bizui la Consiliu. De ce? Fiindcă Europa uh, merită acest lucru astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ernst, următorul vorbitor. Vă mulțumesc. Ce se întâmplă în acest moment cu refugiații poate fi considerat a fi un lucru cinic, pentru că statele membre ale Uniunii Europene nu sunt dispuse să primească refugiați și acum are loc un uh, troc ca pe, ca, la un, uh, ca pe un târg de vite. Dacă mm, este dacă primim un Uniunea Europeană primește un refugiat legal și în schimb trimite un, un, uh, un imigrant ilegal. Este o înțelegere care încalcă dreptul internațional, pentru că până acum uh, Turcia respectă Convenția de la Geneva doar cu anumite restricții regionale. Strategia Uniunii Europene a dat uh, greș până acum. Din agenda pentru migrație s-a a avem acum o agendă de uh, reprimare. Și dacă discutăm despre, mi se pare că este o farsă să discutăm despre zone sigure din, în Siria în acest uh, moment. Uh, ne legăm de Turcia, care vedem că nu respectă drepturile omului și este dispusă să tragă uh, împotriva propriului popor. Convenția de la Geneva privind refugiații este călcată în uh, picioare și noi, uh, cei de stânga, nu vom accepta niciodată această propunere și vă cer să uh, protestăm cu toții parlamentari și reprezentanții societății civile împotriva acestui acord. Mulțumesc, doamna Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Timmermans, domnule Avramopoulos. Este șansa pe care o aveți de a explica uh, și a spune ce gândiți despre uh, hotărârea Consiliului de aseară. Uh, în esență, vreți să lucrați în mod uh, loial împreună, însă ați uh, Uh, veni și cu un disclaimer. Doriți să lucrați în contextul uh, dreptului internațional. Ceea ce doriți să faceți este să limitați uh, numărul refugiaților în Europa, nu să le oferiți un cămin. Trebuie să ni se reamintească că refugiații fug dintr-un anumit loc, nu fug către un loc anume. Nu este un proces de reciclare. Vorbim despre uh, persoane care caută uh, un uh, adăpost protejat, uh, un loc sigur. Deci, uh, dacă vrem să renunțăm la controlul la frontiere, trebuie să privim uh, și bunele și relele. Există o problemă de control pentru că cei care nu pot să treacă în mod legal încearcă să o facă ilegal și este păcat că nu ați continuat pe ceea ce ar fi putut să fie o cale uh, bună. Doamna Ferrara. Grazie, președinte. Bine, ancora... Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, iată, vorbim despre mici pași înainte care s-au făcut uh, în ceea ce privește agenda pentru migrație. Vorbim despre cei 10.000 de copii care au dispărut uh, pe sol pe, în Europa. Am pierdut orice urmă de ei, nu, nu avem date privind rețelele criminale și nu știm câte au fost uh, eliminate, distruse și apoi în ceea ce privește uh, Uh, Europolul uh, și ce eforturi face Europolul și ce eforturi face Uniunea Europeană. Sper că ni se va face un raport în acest sens și apoi vorbim despre, raport, uh, despre acordul cu Turcia pentru a, pentru a ne ajuta să rezolvăm problema migrației. Dar haideți să nu ne târguim prea mult cu, Tur- cu Turcia și să nu, uh, și să nu cedăm în fața lor, fiindcă Turcia nu este o țară sigură, nu se respectă acolo drepturile omului și să nu ne lăsăm convinși de acest lucru, fiindcă există o, o lipsă de voință la nivel european de a face față problemei migrațiilor, migrației. Și multe state membre nu recunosc că e nevoie de solidaritate când vine vorba de fluxurile migratorii. Deci, atâta timp cât va exista o lipsă de voință politică din partea unor state membre, nu se va schimba nimic. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ferrer. Aveți un cartonaș albastru de la doamna Wolfmans? Doamna Bautman, sunt ce scuze. Mulțumesc foarte mult. Da, vorbiți dumneavoastră și despre cei 10.000 de copii da, dați dispăruți. S-a adresat o întrebare scrisă anul trecut și cred că acest, în acest sens și cred că acest subiect trebuie să ajungă pe ordinea de zi. Care este poziția partidului dumneavoastră în ceea ce privește situația acestor copii dispăruți? Avem în Europa, co- iată, ne confundăm cu această situație a unui număr mare de copii dispăruți. În 2016 nu mai putem, nu putem să permitem astfel de situație. Nu se poate ca 10.000 de copii să dispară pur și simplu de pe teritoriul european. Mulțumesc. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Grupul nostru sunt, este și el de acord cu dumneavoastră. Vrem să, să să aducem la lumină ce s-a întâmplat cu acești minori nensoțiți. Și alți colegi au înaintat întrebări orale și au înaintat întrebări comise pentru a se face lumină aici, să vedem ce s-a întâmplat și să cerem programe de protecție mai puternice pentru această categorie vulnerabilă. Nu se poate ca la ora actuală să avem mii de minori nesoțiți care dispar pur și simplu în neant și nimeni nu uh, își asumă răspunderea protecției lor. Deci, deci noi nu vom precupeți niciun efort în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mayer. Er Doamna președintă, Cu, aceasta, cu, cu ocazia acestei crize autocauzate a refugiaților, am văzut că s-au făcut sute de propuneri, însă numărul solicitanților de azil nu a fost redus. Țările țările de jos și-au pus uh, destinul în mâna Greciei, în, în mâna Turciei. O țară care cere 6 miliarde de euro, cere să liberalizăm regimul uh, vize, vizelor, să accelerăm negocierile pentru a adera la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană cedează. Este un joc uh, peri, periculos uh, purtat doar pentru a pune capăt, pentru a face față acestui tsunami de solicitări de azil. Trebuie să renunțăm la aceste propuneri. Cer uh, autorităților olandeze să dea, să dea dovadă de curaj, să închidă frontierele și să nu uh, oferă acești bani Turciei. Mulțumesc. Are acum cuvântul în numele neafiliaților, domnul Papadakis. Avem o fa de parcurs pentru Schengen și declarația comună de la summitul de ieri. Ceea ce fac, ele uh, țin uh, mii de solicitanți de azil, uh, de azil într-o capcană în Grecia. Nu e vorba numai de politicile Austriei sau altor țări din grupul de la Visegrad, ci e vorba de o politică semnată de guvernul grec, guvernul elen, împotriva Convenția de la Geneva, care îi recunoaște pe uh, afgani ca refugiți, dar nu oferă statutul de uh, refugiați sirienilor uh, care uh, suferă. Uh, acordarea de azil introdusă de Germania și susținută uh, de alte țări pe baza unor tendințe fasciste și folosit acest uh, pretext al refugiaților, de fapt, avem uh, clasele de mijloc din Turcia care pun sub semnul întrebării suveranitatea națională a Greciei. Solidaritatea cu refugiații duce la punctul de destinație, și anume centre de primire uh, unde să aibă condiții uh, demne uh, în conformitate cu politicile Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Mețola este următorul vorbitor. Doamna Mețola. Nu? Dau cuvântul Robertei Mețola. as suas intervenções mais devagar porque senão os intérpretes não fazem interpretação e não Trebuie să cerem uh, uh, vorbitorilor să aibă un ritm uh, mai potrivit pentru ca interpreții să poată uh, să-și facă treaba. Vă rog să îndemnați uh, pe vorbitori uh, să vorbească lent pentru ca să poată să se facă interpretarea. Mulțumesc, uh, domnule eurodeputat. Cerem interpreților să urmărească dezbaterea și Uh, cerem tuturor colegilor să vorbească mai lent pentru ca interpreții să-și poată facă treaba. Dau cuvântul doamnei Roberta Mețola. mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru angajamentul coerent și clar prin care încearcă să găsească o soluție la această criză și să, și să evalueze instrumentele necesare în acest sens. O să mă concentrez pe zona Schengen. Zona Schengen a devenit o piatră de temelie a Europei moderne și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a o păstra astfel. În același timp, trebuie să singurul motiv pentru care nu mai există frontiere interne în Europa este că am promis cetățenilor noștri că frontierele externe vor fi mult mai sigure și că schimbul de informații între statele membre va fi îmbunătățit. Sunt două elemente care fac parte integrantă a aceeași uh, ecuații. Schengen are un rol important pentru securitatea Europei și este foarte important din punct de vedere economic. Am văzut că se discută despre costuri uh, aduse de desfințarea zonei Schengen între 5 și 8 miliarde de euro în fiecare an, deci trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a păstra zona Schengen, o zonă sigură. Din acest punct uh, de vedere, propunerea creării unei paze de coastă europeană este o parte esențială a soluției. Trebuie să ne asigurăm că angajamentele din, de, din planul de acțiuni comun între Uniunea Europeană și Turcia vor fi puse în aplicare și că sunt respectate și cele convenite uh, ieri. Toate statele membre trebuie să-și, uh, să-și respecte angajamentele proprii Înțelegem că Grecia trece printr-o perioadă dificilă și că în acest moment statele, celelalte state membre trebuie să dea dovadă de sol, solidaritate față de Grecia. Și în concluzie, doamnă președinte, aș dori să spun că toți cetățenii cer Europei să treacă la acțiune, pentru că trebuie să uh, găsim în cele din urmă o soluție cuprinzătoare, nu una a unor pași mărunți. Vă mulțumesc! Vi se adresează o întrebare prin intermediul uh, cartonașului albastru. Acceptați? Domnul Shani dorește să vă adreseze o întrebare. Vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul, doamna președinte. Doamna Mețola, o să accept un răspuns uh, scurt, lent din partea dumneavoastră. Uh, Considerați că putem soluționa aceste probleme găsind mijloacele de convingere a minorității de blocaj, acele state uh, care nu-și doresc să accepte aceste decizii. Vă mulțumesc, bună doamna președinte. Uh, vă rog să răspundeți într-un ritm normal. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Lucrez acum la un raport care sper că va fi adoptat de plenară luna viitoare, care identifică tocmai uh, diviziunile care explică de ce, după atâți ani de discuții purtate între instituții, nu am putut ajunge în situația de a accepta că migrația și provocările aduse de ei trebuie să fie acceptate de întreaga Uniune Europeană și de toate cele 28 de state membre ale acesteia nu se poate găsi o soluție dacă nu toată lumea își asumă responsabilitățile care îi revin. Domnul Moraes este următorul vorbitor, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum a spus și domnul Timmermans, care a spus că avem un plan, dar, sincer să fim, am avut uh, multe planuri și multe planuri bune, dar dar în uh, momentul în care Grecia a primit de curând 700 milioane de euro, acest lucru a dovedit că se poate întâmpla ceva, ceva Uh, bun prin instrumentul umanitar, dar nu este suficient și știm că multe dintre statele membre care sunt implicate în această criză fac ceva. Știu, știu foarte bine că uh, Comisia de doi de doi ani are planul. Problema o reprezintă Consiliul și uh, reacția agresivă, incoerentă în ceea ce privește instituirea de planuri pe mai multe domenii. Deci acum avem mai multe planuri din partea Comisiei care se ocupă de uh, chestiunile cele mai dificile de la Dublin, de la reformarea agențiilor pentru a le acorda noi competențe. Avem acum agenție de, fron- de frontieră și um, biroul de sprijin pentru azilanții a fost uh, reformat și uh, în următoarele luni avem foarte multe lucruri importante făcute aici în Parlament și apoi avem planul privind Turcia și uh, Vreau să vă avertizez că uh, nu trebuie să încălcăm dreptul internațional în momentul în care ducem la bun sfârșit uh, acest plan cu Turcia. Trebuie să respectăm uh, legea internațională tot timpul. Nu ne permitem ca noi să nu ne facem treaba aici în Parlamentul European fiindcă Comisia se va confrunta cu foarte multe subiecte, fiindcă nu ne putem permite să permitem ca oamenii să-și piardă viața, să, să fie răniți sau să, să dispară copiii neînsoțiți. Mulțumesc, domnule Moraes. fost un cartonaș albastru de la domnul Iurec? Da. Domnule Iurec, aveți cuvântul. Aș dori să vă întreb următorul lucru. Criticați Consiliul European, dar acum 10 luni Guvernele noastre au propus singurul mecanism logic care putea să pună capăt acestei tragedii. Este vorba despre despre un mecanism care să pună capăt traficului ilegal de persoane. Nu este acesta un element uh, important pentru a ajuta pe cei pe care îi putem ajuta fără să agravăm problema um, uh, și să ne asigurăm că acesta nu devine imposibil de soluționat. Mulțumesc pentru această întrebare. Problema uh, cu Consiliul nu este... Nu, nu, nu vrem neapărat să dăm, uh, să dăm vina în general pe Consiliu. Este vorba de extremele de la Consiliu. Unele țări uh, Uh, vor uh, încearcă să, să măture responsabilitatea uh, să pună responsabilitatea pe alte state membre și nu se poate acest lucru într-o Uniune unde să partajăm acțiunile. Nu se poate ca unele state să suflece mânecile, mânecile și să treacă la treabă și alte țări să stea cu mâinile în sân. Și iată, am fi putut face mai multe. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc foarte mult. Domnul Stevens are cuvântul. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. În trecut, liderii de stat și de guvern europeni nu au acordat suficientă atenție uh, politicii frontierelor uh, din Uniunea Europeană. Noi suntem dependenți de Turcia. Noi nu ne mai putem controla propriile frontiere. Uniunea Europeană nu mai este uh, sub control. Uh, am uh, adoptat de prea multă vreme abordarea Merkel. Uh, această chestiune cu Turcia trebuie să fie foarte clar uh, uh, de ceea ce avem nevoie și să nu repetăm trecutul. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să stabilească ceea ce dorește și nu să fie dependentă de Turcia Uh, trebuie să ne concentrăm asupra primirii în propriile noastre uh, uh, centre. Trebuie să avem și cote foarte riguroase. Mulțumesc. Dau cuvântul domnul, doamnei Mlinar. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să asist la o dezbatere onestă în comunicare. Discutăm în continuare de punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în decizia Uh, privitoare la transfer, nu putem să cerem uh, Greciei să se descurce în fața acestui val de refugiați dacă unii nu sunt transferați în alte, în alte state. Uh, un număr foarte mic de refugiați a fost transferat din Grecia în alte state europene. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să încercăm noi să facem față acestei crize printr-o soluție cu adevărat europeană, în al doilea rând, avem nevoie de măsuri concrete care să garanteze solidaritatea și împărțirea responsabilităților începând de acum. Propunerea Comisiei de a reveni la o funcționare completă a spațiului Schengen a fost sprijinită de șefii de stat și guvern, însă mie mi se pare că angajamentul este prea vag, cu un termen limită de respectat prea târziu uh, în timp. Aștept o propunere care să ne permită să discutăm în mod concret despre o migrație legală. Vă mulțumesc că ați depășit puțin timpul prevăzut. Dau acum cuvântul doamnei Bjork pentru un minut. Eh, Schengen kan och bör vara upp Mulțumesc. Zona Schengen eh, poate și trebuie reinstituit, dar trebuie ca Europa să nu se opună sosirii refugiaților. În loc uh, să avem centre de primire și o coaliție de primire a refugiaților, Comisia pre- prepară un program pentru a împiedica pe oameni să ajungă în Europa. Această propunere precipitată, prost făcută, care implică și Frontex, este inacceptabilă se încredințează soluția regimului turc uh, autoritar și acum vrem să trimitem și forțe NATO în zona mediteraneană. Dragi colegi, nu este calea bună pentru viitor. Nu aceasta este soluția pentru viitor. Soluția este gestionarea partajată a crizei în Europa. O gestiune în care Europa să-și asume răspunderea. Altfel, vom, fi, vom rămâne condamnați și închiși într-o Europa care nu va mai proteja drepturile omului și drepturile de azil. Mulțumesc. Domnul Keller, un minut. Thank you. Commissioners, in your Mulțumesc, domnule uh, comisar. În comunicarea din 10 februarie ați spus care este interpretarea dumneavoastră a aceleași terțe țări. Uh, Practic, acolo sunt uh, uh, elemente care pot fi interpretate, care uh, astfel încât să acopere absolut totul. Acest lucru nu este foarte inteligent. Vrem să avem dispoziții foarte clare și vrem să avem reguli pentru ca să le respectăm. Deci, întrebarea pe care vă adresez, credeți cu adevărat că Turcia, o țară care este împotriva propriului uh, său uh, popor, o țară care trimite refugiați înapoi uh, în Siria. Am auzit că sirienii au fost omorâți de poliția de frontieră. Credeți că Turcia poate fi catalogată ca o terță țară sigură? Asta ar fi o întrebare interesantă la care să răspundeți. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Winberg un minut. Domnule äh, Președinte, doamnă președintă. Domnul Timmermans s-a referit la neajunsurile majore care se află se regăsesc la frontierele externe și nu pot, fi, nu pot decât să fiu de acord. S-a referit de asemenea la uh, crearea unei uh, paze de coastă uh, europene. Știm că agenția Frontex întreprinde deja operațiuni de căutare și salvare și mă întreb de ce avem nevoie de o nouă instituție europeană, de o pază de coastă europeană. Anul uh, trecut am reușit să uh, transferăm 400 de refugiați, deși se discutase inițial de 160, 160 uh, de mii de refugiați care urmează să fie Uh, transferați în alte state europene. Deci ce se va întâmpla în, în acest an uh, și ce se va întâmpla când uh, această cotă va fi epuizată? Suedia se referă la necesitatea ca 34.000 de refugiați care ar trebui să ajungă din Suedia în alte state membre și aș dori să vă întreb când se va întâmpla acest lucru. Domnul Brioa, un minut. Doamna președinte, stimați colegi, 700 milioane de euro. Iată suma pe care um, o, o fură Comisia și o aruncă pe apa sâmbetei în această politică a migranților. Dați-mi voie să Uh, vă vorbesc acum uh, pentru, în numele celor de la Cale care suferă consecințele directe a acestei politici dezastroase de migrație și pentru familiile care nu mai, nu mai trăiesc în siguranță sau uh, comercianții care își închid ușile magazinelor și mai ales numele femeilor care au fost victime, ca la Căl, victime a agresiunilor sexuale din partea migranților care nu respectă deloc legea țării gazdă. Deci decât să finanțăm uh, uh, această invazie migratoare, mai bine ne-am folosit banii, banii noștri, pentru a, uh, pentru a finanța expulzarea imediată a migranților clandestini și pentru a, pune, pentru a desfința aceste tabere clandestine și pentru a ajuta Ungaria, Bulgaria și Grecia să-și uh, securizeze frontierele în calea fluxului migrator. Mulțumesc, mulțumesc. Colniș, uh, ai cuvântul acum. Un minut și jumătate. Le moins que l'on puisse dire est que... Ceea ce putem spune este că agenda europeană în domeniul migrației este ineficientă și nu este operativă. Este un eșec total. Cum ar putea să fie altfel atunci când uh, esențialul acestei agende se bazează pe voința mai mult sau mai puțin bună a uh, guvernului terțe țări, în speță Turcia, cu care Uniunea Europeană întreține relații uh, ambigue, dacă nu schizofrenice. Acest uh, guvern a înțeles slăbiciunea Europei, Europei încolțită în dogmele sale în ceea ce privește frontierele uh, interne și a, uh, primirea de uh, sute de mii de refugiați uh, în ciuda voinței poparelor uh, europene. Ați uh, dat o armă nucleară domnului Erdogan, încredințându-i uh, paza frontierei externe a Uniunii Europene, deci capacitatea de a închide sau deschide robinetul unei migrații Uh, masive. Sistemul 1 la 1 susținut de doamna uh, Merkel uh, de a accepta în Europa un migrant legal pentru ieșirea unui migrant ilegal este menită să dea greș majoritatea participanților care refuză să participe la sistemul de cote. De asemenea, Uh, traficanții de persoane s-au și gândit cum pot să profite. S-a spus că nu se schimbă un sistem cu aceleași uh, idei ca ale celor care l-au creat. Cred că avea dreptate. Domnul Vujajovski uh, are un un așa albastru pentru dumneavoastră. Acceptați, domnule Golniș? Domnule Voiajovski, da, acceptați? Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, onorat uh, coleg, nu credeți, dacă credeți că acest acord cu Turcia este inacceptabil, uh, el este în beneficiul Turciei. Democrații de la Bruxelles au fost uh, șantajați uh, de uh, Turcia. Fiind parte la acest acord, Uniunea Europeană recunoaște că nu poate să țină sub control frontierele externe, ceea ce este inacceptabil. Turcia nu este o țară europeană și nu. Da, da, Cred că este un târg inacceptabil care va întări fluxurile migratorii, începând cu uh, uh, eliberarea, uh, mă iertați, cu eliminarea vizelor. Vor veni mulți migranți economici cu destinația Uniunea Europeană. Mă iertați că uh, nu v-am pronunțat numele corect, dar ați înțeles până la urmă că m-am referit la dumneavoastră. Domnul Broc are cuvântul acum. Un minut și treizeci. Doamna președintă, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene că și-a păstrat uh, calmul uh, în această situație uh, atât de dificilă. Ne confruntăm cu un eveniment uh, de importanță uh, seculară care uh, face să depunem toate eforturile pentru a uh, păstra libertatea de circulație, de a păstra zona Schengen pentru a garanta securitatea pieței interne europene. Eu consider uh, că este important să revenim la ordine internă și uh, să aliniem obiectivele, obiectivul păstrării ordinii interne cu respectarea Convenției de la Geneva privind uh, situația refugiaților. Și uh, este important să revenim la adevărate controle la frontierele externe și la crearea unei uh, paze de, uh, paze de coastă europene. Germania, timp de 15 ani, a acceptat sistemul de la Dublin, considerând că Malta, Italia și Grecia se vor descurca singure și acum uh, și Germania a înțeles că trebuie să contribuie la crearea unui adevărat sistem european și prin contribuții financiare. Este important să colaborăm și cu Turcia, să ajutăm oamenii acolo unde, unde trăiesc și uh, este cea mai bună abordare aceasta, cuprinzătoare, această abordare cuprinzătoare care include toate aceste uh, elemente. Vă mulțumesc! Domnul Weidenholzer are acum cuvântul un minut și jumătate. Criza actuală a apărut datorită faptului că instrumentele pe plan european nu au funcționat, a apărut pentru că nu am avut o adevărată politică de migrație și pentru că sistemul de la Dublin nu a funcționat niciodată. Este un lucru pozitiv faptul că există acum o propunere, un pachet cuprinzător de măsuri pe care îl discutăm și sunt convins că Parlamentul European va sprijini în continuare Comisia Europeană uh, prin dezbateri critice Uh, și rapidă. Însă, din păcate, lucrurile vor dura puțin și problema este că trebuie să acționăm acum. Am vizitat uh, în urmă cu o săptămână idomenii, acest punct de trecere a, a frontierei și nu am reușit să uit imaginile groaznice la care am asistat acolo. În această săptămână situația s-a agravat și mai mult. Uh, ploi torențiale au transformat în nămol terenul respectiv și uh, la domenii s-au adunat acum 15.000 de oameni într-o situație explozivă. Domnule uh, Avramofulos, v-am atras atenția asupra acestei situații deja din septembrie, v-am adresat mai multe scrisori de atunci și uh, cred că dacă populația locală uh, nu ar fi ajutat atât de mult, uh, am fi asistat la o explozie acestei situații. Deci Vă rog să trecem cât mai repede la acțiuni. Nu mai avem timp de pierdut. Avem nevoie de acțiuni și Guvernul din uh, Portugalia ne-a demonstrat că acest lucru este posibil. De ieri au început să fie transferați uh, refugiați din Grecia înspre Portugalia. Este răspunsul uh, potrivit la această criză. Domnule uh, Weidenholzer, acceptați o întrebare din partea uh, doamnei Atkinson? Vă mulțumesc. De fapt, uh, doream să adresez această întrebare domnului Brock. Domnule Brock, înainte să plecați, uh, sâmbătă, uh, duminică, doamna Merkel discuta cu domnul Erdogan și mă întreb dacă a protestat împotriva închiderii ziarului Saman. A protestat față de încălcarea drepturilor omului. Da, a discutat cu primul uh, ministru, domnul Davotoglu, și cu domnul uh, Erdogan. Doamna Merkel întotdeauna a fost criticată că are o atitudine prea aspră uh, față de Turcia și că a încălcat din acest punct de vedere libertățile religioase. Deci, din punctul de vedere al criticilor adresate Turciei, doamna Merkel este un adevărat campion și a cerut uh, deschiderea negocierii uh, capitolelor 23 și 24 pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru a putea discuta tocmai aceste elemente care țin de sistemul judiciar, de respectarea libertății mass media și așa mai departe. Stimați membri, avem un uh, regulament de procedură care ar trebui să fie respectat. Dacă unul dintre dumneavoastră uh, adresează o întrebare uh, mai târziu unui alt vorbitor, acest lucru nu respectă regulile. Uh, nu v-am văzut când ați ridicat cartonașul albastru și nu cred că aveți motive să vă plângeți. Îmi cer scuze, domnule Weidenholzer, această această întrebare nu v-a fost adresată și nu vă vom mai da această ocazie. Uh, domnul Hala oh, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană nu a avut prea mult succes în ceea ce privește soluționarea crizei imigrației. Mecanismul de, reloc, de, de transfer uh, și eșecul său este doar un exemplu. Uniunea Europeană încearcă să impună ceva, dar nici migranții și nici statele membre nu ascultă. Cel mai urgent este să punem capăt acestui, acestei situații în care se, se caută cea mai bună situație pentru azil, asylum shopping. Să vine în Grecia și pentru că de acolo pot să ajungă în state din nordul Europei unde sistemul social este mult mai bun. Acest flux a fost mai încet, încetinit, nu din cauza datorită acțiunilor Uniunii Europene, ci datorită statelor membre care au reinstituit controlele la frontierele interne. Sistemul Schengen ar trebui să fie suspendat până când se va, um, va fi ținută sub control această situație, altfel vom pierde în zona Schengen. Regulile de azil trebuie ajustate pentru a nu permite solicitarea de azil într-un stat membru dacă vii dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamna Grisbeck. Euh, euh, vous êtes un petit peu comme des Sisyphes sunteți oarecum uh, niște mici uh, sisifi. Comisia a evaluat uh, amplitudinea crizei și după trei pachete de acțiuni, după summituri care s-au succedat, punerea în aplicare este dezamăgitoare pentru că în fiecare seară statele uh, dezmembrează ceea ce s-a realizat uh, în uh, timpul zilei. Cu cât trece timpul, cu atât statele sunt mai puțin capabile să-și preia responsabilitățile, în afară de Germania și Grecia ele se afundă într-o dublă paralizie, pentru că mii de oameni, în primul rând, mor în fiecare zi și milioane de familii sunt distruse de uh, război. Și în al doilea rând, pentru că aș, ne uităm cu mâinile uh, în sân uh, la uh, distrugerea valorilor noastre. Pun, permiteți ca aceste state să fie puse uh, la zid? Domnul Crisogonos are un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Summitul de ieri a demonstrat din nou că în Uniunea Europeană unele state membre nu doresc să, co- să colaboreze la sarcinile comune și că nu sunt solidare față de alte state membre care trebuie să facă față singure acestei uriașe probleme europene, problema migrației și a refugiaților. Asistăm din nou la politici naționale egoiste care nu doar că nu aduc niciun rezultat, dar au, un, au consecințe catastrofale pentru uh, toți participanții. Eu sunt mulțumit de faptul că s-a decis returnarea în Turcia a imigranților, uh, a persoanelor care au ajuns în mod ilegal în uh, Grecia și că urmează să existe un sistem de transfer a refugiaților uh, bazat pe cote. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru sprijinul acordat Greciei pentru a, pentru a îngriji refugiații, a se îngriji de refugiați, dar acum cred că a venit momentul să trecem la acțiuni după aceste vorbe. Mulțumesc, doamna Valero. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte uh, îngrijorată de viitorul Uniunii Europene și al zonei Schengen. Mă tem să nu se prăbușească pur și simplu ca un joc de domino. Fiecare, iată, țările reinstituie controlele provizorii, așa zis, la frontieră, așa cum se întâmplă și la mine în țară și cred că noi trebuie să ne asigurăm că aceste controle de la, front, front, de la frontieră să fie cât mai reduse ca durată în timp și este important ca fiecare stat membru să-și asume răspunderea, fiindcă lucrurile nu stau așa la ora actuală și atâta timp cât statele membre nu își asumă răspunderea, vor exista în continuare controle la frontieră, iar acest lucru este foarte trist. Se vorbește în egală măsură și despre uh, returnarea celor care nu au motive suficiente să obțină azilul. Nu mă opun acestei chestiuni în, prin, de, în principiu, dar sute mii de persoane sunt uh, în Europa de ani de zile și au, dej, au primit deja decizii provizorii, decizii măsoase de expulzare. Uh, dar care nu, aveau, nu mai aveau unde să ducă. Iar aceste persoane vor trebui să fie trimise înapoi în, în țara lor, uh, în țări periculoase, cum ar fi Afganistan, Gaza și așa mai departe. Mulțumesc. Domnul Marușic, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, Mulți dintre noi sunt doctori, unii dintre noi ajungem în situația de pacient și pentru uh, a uh, avea o sănătate bună, trebuie uh, să vedem care este uh, sursa uh, bolii. Dacă vom face acest lucru, uh, vom uh, Uh, anihila Uniunea Europeană. Dacă vrem să avem grijă de Uniunea Europeană, trebuie să definim ce este Uniunea Europeană și ce nu este. Trebuie să închidem granițele și să luptăm uh, împotriva acestei uh, infecții care se răspândește nu trebuie să o ajutăm, pentru că dacă facem acest lucru ne va distruge. Trebuie să ne menținem starea de sănătate. Turcia va primi miliarde de uh, euro pentru a-și pune în aplicare uh, propriile politici. Trebuie să fim pur și simplu mai radicali. Mulțumesc. Domnul Gabriel. Doamna Gabriel. Mulțumesc foarte mult. Um, acest subiect este foarte important și salut mobilizarea echipei președintele Juncker de la începutul mandatului său. Știm că mai este cale lungă de bătut pe plan intern și pe plan extern. Aș dori să ridic două chestiuni. În primul rând, în ceea ce privește punerea în aplicare a hotspots-urilor. Știm că 11 nu sunt operaționale. Care sunt principalele obstacole în calea uh, progresului obținut. Dacă blocajele sunt de ordin politic, atunci trebuie să e nevoie de mai mult timp ca să, să ia decizii la nivel național. Lăsăm pe mâine ce putem face azi. Asta înseamnă că uh, Uh, ce este important să o urgență mâine. În mai 2015, Comisia a anunțat punerea în aplicare a unui centru pilot Uniger. Uh, și de atunci nu s-a mai vorbit deloc despre acest centru, care totuși ar reprezenta un element concret al dimensiunii externe a politicii noastre migratorii. Ar trebui să folosim acest proiect ca un mod de a conlucra cu certețe, mai ales din Africa. Și vreau să vorbesc despre dimensiunea externă a politicii noastre de migrație și mă concentrez pe acest lucru, fiindcă cred că este că dacă noi acționăm mai mult uh, în ceea ce privește cauzele externe, atunci nu va trebui să ne ocupăm de consecințele la nivel intern. Mai întâi, uh, acordurile de readmisie. Uh, care este calendarul și care sunt țările? În al doilea rând, Libanul și Iordania. Trebuie să, ne, să sprijinim în continuare aceste două țări. Aceste două țări sunt elemente cheie în ceea ce privește gestionarea durabilă a problemei migratorii. Astăzi, mai mult ca niciodată, este nevoie să facem acest lucru, fiindcă uh, uh făgăduirile financiare trebuie să devină proiecte concrete și să le ascultăm în continuare pe aceste țări. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Rodriguez. Apreciem eforturile Comisiei, însă soluția Elena și soluția turcă cred că în curând ne vor arăta uh, care le sunt limitele. Deci cred că avem nevoie cât mai repede de o adevărată soluție europeană pentru a controla din nou situația, pentru a păstra zona Schengen și pentru a trata refugiații cu respectul valorilor europene. Și avem nevoie de asemenea de o adevărată frontieră europeană. Nu avem nevoie de un zid cu sârmă ghimpată, dar de un nou concept al uh, frontierelor cu uh, capacitățile logistice necesare, cu un schimb de informații, cu uh, Uh, servicii de control a frontierelor, de gestionare a fluxurilor de refugiați și de um, asistarea acestor refugiați respectându-se drepturile omului. Cred că ar trebui să considerăm toate aceste chestiuni ca niște investiții strategice publice de care avem nevoie pentru a pregăti Europa pentru secolul 21 și pentru a ne reorganiza relațiile cu Turcia în termeni mai pozitivi. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum pentru un minut, un minut doamna von Storch. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aș dori să mă refer la un punct central al uh, agendei europene uh, de migrație. Mecanismul de transfer. Milioane de oameni ajung în Europa. Ministrul Uh, responsabil pentru dezvoltarea din uh, Germania s-a referit la o cifră de 8 până la 10 milioane de oameni care vor veni din Orientul uh, apropiat și mijlociu, alte milioane de pe continentul african și de luni de zile Europa discută despre transferul la 160.000 de refugiați din Italia și din Grecia. Ceva mai mult de 800 de, de persoane au fost deja uh, transferate și poate că într-adevăr vom reuși să transferăm acești oameni în 15 ani. Însă, cum uh, trebuie să înțelegem uh, dimensiunea problemei? Nu reușim să transferăm 160.000 de oameni în condițiile în care preconizăm să ajungă 15 până la 20 de milioane de alți refugiați la noi. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Albiol Guzman? Las politicas migratorias de la Unión Europeană. Mulțumesc. Politica privind migrația Uniunii Europene a fost elaborată pe uh, baza uh, dorințelor economice ale unora. Migranții sunt împărțiți în două grupe, uh, legal și ilegal. Uh, migranții ilegali sunt uh, închiși, au fost uh, expozați, nu au beneficiat de îngrijiri medicale și apoi au fost duși înapoi pe la război în Siria sau Afganistan linia de demarcație între refugiați și migranți. Migranții sunt migranți economici vedem că refugiații sunt și ei alungați sau ținuți în locuri cum ar fi caleul, fără demnitate umană. Toate aceste persoane sunt uh, supuse unor politici uh, crude. Domnul Maragal, următorul uh, vorbitor, un minut. Mulțumesc. Cred că uh, trebuie să uh, reducem și să limităm, însă nu trebuie să uh, îi refuzăm și să îi trimitem înapoi și să facem un pact cu diavolul. Ce asta facem, de fapt, cu acest acord Uniunea Europeană-Turcia? Refuzăm să recunoaștem ceea ce se întâmplă în realitate pretindem că acționăm în cadrul Convenției de la Dublin, însă nu ne îndeplinim obligațiile de uh, secole să primim uh, refugiații și am procedat la fel cu Grecia. Grecia nu va deveni un depozit de suflete sau o închisoare în aer uh, liber. Vorbim de ruta balcanică, dar nu putem să îi oprim pe alții să intre pe alte căi în Uniunea Europeană tineri uh, și femei uh, se înneacă uh, în Marea Egee. Deci o să fim condamnați de istorie. Răspunsul nu este Grecia, ci să ne schimbăm criteriile. Dacă, chiar dacă vorbiți mai repede, nu o să transmiteți mesajul. Doamna Atkinson. Uniunea Europeană nu se, nu se pricepe la târguiel cu Turcia. Uh, și uh, Turcia acum vrea 20 de uh, miliarde. Cât bani din, cât din banii contribuabililor veți mai da Turciei? Turcia care închide ziare și, iată, doamna Merkel încearcă să uh, Uh, să uh, calmeze lucrurile și alternativa Alternative pentru Deutschland capătă din ce în ce mai mult succes. Asta înseamnă că doamna Merkel nu-și ascultă cetățenii. Ați întrebat dacă cetățenii europeni doresc să accepte liberalizarea vizelor pentru 70 de milioane de turci? Nu. Uh, Cameron i-a întrebat pe britanici dacă acceptă să plătească și mai mult la nivelul contribuțiilor pentru Uniunea Europeană pe lângă contribuția la nivel extern, nu, bineînțeles. Și uh, v-ați târguit în bazarul turcesc și ce ați obținut? Uh, uh, ați, n-ați obținut nimic. Știm cum e să fim luați de proști și iată de ce noi vom ieși din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna de Mera cuvântul. Un și jumătate. Enfatizul la important. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să insist asupra importanței a uh, cifrelor când discutăm despre cei care ajung în Europa. Ne confruntăm cu o iașă criză umanitară, cu o criză de gestiune a situației. Trebuie să punem capăt măsurilor unilaterale, închiderii frontierelor și avem nevoie de măsuri deschise, așa cum ne-a spus și Filippo Grandi. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Doar așa vom găsi o soluție care să garanteze protejarea zonei Schengen. Pentru acest lucru avem nevoie de controle sporite la frontierele externe și um, în acest context sunt de acord cu propunerile făcute de comisie, sunt de acord cu ajutorul umanitar oferit în Greciei și de angajamentele uh, legate pentru finanțarea celorlator două fonduri. Relația cu Turcia este o tensiune delicată. Uh, pentru uh, trebuie bunătățită situația refugiaților de pe teritoriul Turciei și de pe teritoriul Siriei. În plus, Turcia trebuie să pună capăt fluxului de refugiați care nu se bucură de statutul de protecție internațională. Sistemul de transfer trebuie să înceapă să funcționeze, uh, centrele de primire, așa numite hotspot-uri, trebuie să funcționeze cu, cu toate fondurile pentru Orientul apropiat și pentru Africa uh, trebuie să fie alimentate cu uh, banii necesari și uh, trebuie să ne păstrăm uh, credibilitatea în toate aceste domenii. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Iotova. Господа комисари, ще продължаваме да ви подкрепяме и занапред за разрешаване. Vom, vă vom susține în continuare pentru a rezolva criza, însă trebuie să recunosc că în dezbaterea anterioară privind uh, Siria, lucrurile nu sunt pline de speranță. Uh, Uh, susținerea se dă pe, în doi piloni, uh, leadership-ul și uh, gestionarea fluxului de migranți. În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, avem uh, o politică holistică în ceea ce privește migrația? Nu. În plus, ultimele propuneri, cele mai recente propuneri ale Comisiei, regionalizează Uh, problema. Acum avem și Grecia pe uh, agenda. Ce se întâmplă? Pasul următor. Uh, avem, lucrăm cu două măsuri. Schengenul este cuvântul cheie acum. Ce se va întâmpla cu celelalte frontiere? Vor deveni zone tampon și vă asigur că Europa nu va fi cu nimic mai sigură. domnului Iadovski, următorul vorbitor, un minut. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, realismul se întoarce și ne lovește în față. Nu populismul, ci realismul. Anul trecut toată lumea vorbea despre politica ușilor deschise, dar n-a fost foarte prea responsabilă această politică. Sunt sunt de acord că ne întoarcem, să ne întoarcem la politici realiste. Trebuie să controlăm frontierele externe ale Uniunii Europene. Trebuie să ajutăm Grecia. Asta, dar și ar, să o ajutăm să ducă politici răspunzătoare și trebuie să ne asigurăm că se respectă acordul cu Turcia. Trebuie să oferim uh, sprijin umanitar refugiaților, uh, creștinilor și uh, și a credincioșilor al, din alte religii care suferă în, din cauza războiului. Să, să nu ne întoarcem la transfer. Acest transfer, transferul este un instrument aleatoriu și riscant, ca și nu respectă legislația, dreptul internațional, fiindcă nu putem transfera uh, oamenii dacă nu vor ei acest lucru. Doar o Europa sigură îi poate ajuta și pe ceilalți. Mulțumesc. Mm, doamna Sakorafa următorul vorbitor, un minut. Όποιος θέλει να κατανοήσει την κατρακύλα και των ηγετών... Cei care doresc să înțeleagă cât cât de rău a ajuns Uniunea Europeană, trebuie doar să citească concluziile summitului de ieri. Valorile, uh, valorile europene au fost călcate în picioare de către Turcia, un stat care ocupă un teritoriu european, în Cipru, care, bombarde- care îi bombardează pe curți, uh, a reușit să obțină liberalizarea regimului vizelor, să înceapă negocierea câtorva capitole uh, pentru aderarea la Uniunea Europeană, să primească bani europeni și să impună acest uh, principiu un uh, refugiat pentru un imigrant ilegal. Acest acord va transforma Grecia într-un mare lagăr de concentrare pentru refugiați și dreptul internațional va fi încheiat. Uh, guvernul uh, Ellen, guvernul austriac, guvernul german sunt uh, mândre de acest lucru. Mulțumesc, domnul Rebega, are acum cuvântul. În numărate rânduri, faptul că imigrația a fost plasată în centrul priorităților sale. Însă acesta s-a concentrat îndeosebi pe principiul solidarității prevăzut la articolul 80 din Tratatul de Funcționare al Uniunii. Oferim propuneri cu adevărat concrete, doar în acest sens. Acest lucru creează un dezechilibru al planului de acțiune european și așează pe plan secund securitatea cetățenilor și a spațiului european. e imperios ca atenția comisiei să se concentreze pe instituirea unei politici de migrație pe dezvoltarea unei politici comune robuste pe revizuirea regulamentului dublin și a cărții albastre. acestea trebuie să fie prioritățile de maximă importanță. ele sunt enumerate la fiecare reuniune a liderilor europeni dar continuă să existe doar la nivel utopic. trebuie să acționăm. s au făcut prea puține demersuri în acest sens iar efectele acestei tergiversări le am resimțit puternic cu toții însă paradoxal această letargie lipsa unei viziuni de ansamblu alături de o lipsă concretă de acțiune continuă să fie o realitate apăsătoare pentru întreaga europă. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zver, următorul vorbitor, minut și jumătate. Mulțumesc mult. Dragi colegi, sprijin concluziile summitului extraordinar care a avut loc. E o problemă tehnică. Din păcate, Uniunea Europeană a mers la cumpărături aseară. Se pare că am cumpărat promisiunea că fluxul de migrație va fi oprit sau cel puțin uh, redus și că um, sistemul Schengen va fi restabilit. Prețul este foarte ridicat, mai ales dacă Turcia se dovedește un partener de, care nu este de încredere. Dacă deciziile la care, care se vor lua săptămâna viitoare vor fi mai bune, atunci, până la urmă, poate situația se va îmbunătăți. Nu uh, am uh, nu i-am dat uh, numai sprijin și bani Turciei ieri, am făcut promisiuni și în ceea ce privește un proces de aderare grăbit care nu are nicio legătură cu criza migranților. Turcia a simțit care este slăbiciunea Uniunii Europene și ne-a șantajat, pur și simplu. Acesta nu este un partener de încredere. Nu așa se comportă uh, un partener uh, bun. Iar acest lucru, bineînțeles, um, creează foarte multe probleme în ceea ce privește cooperarea pe viitor a Turciei cu Uniunea Europeană. M-a întrebat azi un jurnalist cum rămâne cu drepturile omului și cu jurnaliștii din Turcia. Nu vă interesează asta? Eu i-am spus nu, fiindcă după summitul de, la, de ieri poate vom obține ceva cu Turcia. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domn, domnul Schlein, doamna Schlein. Uniunea Europeană. Mulțumesc! Miza este viitorul Uniunii Europene. Vom fi judecați de generațiile viitoare pe baza ceea ce reușim să facem. Organizăm summituri, dar nu găsim niciodată o soluție comună. Din 2008 Uh, statele membre poartă povara. Dacă sunt lăsate singură, situația nu se îmbunătățește. Grecia nu trebuie să fie lăsată singură. Italia și alte țări care fac eforturile cele mai mari nu trebuie lăsate singure dacă închidem frontierele, asta nu este o soluție. Țările nu trebuie să poată să fie șantajate de Turcia. Trebuie să avem o soluție comună bazată pe solidaritate. Astăzi vorbim despre agenda migrație. Dar cum este uh, posibil ca relocarea să se refere uh, numai uh, la câteva sute și nu la cei 160 de mii uh, la care s-a făcut o promisiune? Uh, în Lampedusa oamenii sunt uh, acolo de săptămâni, uh, sunt uh, uh, fără încălțăminte și își pun speranțele în guvern care nu poate să pună în aplicare Uh, soluțiile date de guvern. Sistemul de hotspot-uri nu va funcționa. Acești oameni se uh, tem că vor fi prinși în ipocrizia uh, sistemului uh, de la uh, Dublin. Uh, EASA a fost uh, întărită, dar uh, uh nu suntem uh, gata să acceptăm schimbări cosmetice. Mulțumesc interpreții nu au putut uh, să țină ritmul cu uh, dumneavoastră, ați vorbit mult prea repede și mesajele dumneavoastră nu vor ajunge la destinații. Domnul Silchiotis are cuvântul. Uniunea Europeană nu a reușit să controleze criza refugiaților și în continuare ia deciziile greșite. Decizii care încalcă dreptul european, dreptul internațional și drepturile refugiaților. Anumite cum putem să punem capăt uh, abordărilor fasciste ale anumitor state, cele care fac parte din grupul de la Visegrad, care construiesc ziduri uh, cu sârmă ghimpată și acum Um, cedăm în fața șantajelor uh, Turciei, însă noi avem partea noastră de vină pentru toate războaiele care i-au determinat pe refugiați să-și părăsească casele. NATO încalcă drepturile suverane ale statelor mm, membre, Frontex încalcă principiile solidarității ale Uniunii Europene. Trebuie să punem capăt situației uh, inumane, trebuie să um, introducem în cele din urmă un sistem comun de azil și uh, criza umanitară trebuie să ducă la mai multă solidaritate în beneficiul, uh, în beneficiul uh, celor afectați de această criză. Domnul Bonano. Vreau să vă întreb, înainte de a începe timpul. Nu numai spune. De ce ne spuneți să nu vorbim așa de repede dacă nu avem decât un minut? Poate ar trebui să avem mai mult timp la dispoziție. Bine, acum a început timpul de vorbire și acum trebuie să mă grăbesc chiar. Să vorbesc mai repede. Doamna președinte. Da, e greu E greu să ne reducem la un singur minut, într-adevăr, și uh, o să vă pornim din nou cronometrul. <laughs> Mulțumesc! Am uh, ascultat dezbaterea de astăzi și vreau să vă vorbesc despre experiența mea ca primar al unui oraș din Italia. Au sosit unii migran- niște migranți uh, ilegali, care nu proveneau din țări care sunt în situație de război. Și vreau să vă spun că situațiile sunt foarte diferite, dar vreau să fac o propunere, dar fiindcă avem doi reprezentanți foarte importanți ai Comisiei care hotărăsc uh, destinul Europei, Europa și fiecare țară europeană, bine, uh, părinții, bunicii și toată lumea au Uh, luptat pentru libertatea noastră și pentru viitorul Europei. Acum acești oameni vin din zone de război în Europa și spunem, da, vrem să-i ajutăm pe, să ajutăm pe femei și pe copii, este normal, dar, dar de ce nu-i trimitem pe bărbați înapoi în țările de uh, origine pentru a putea să lupte pentru țara lor? Putem să-i uh, instruim uh, și să-i antrenăm și după aceea să-i trimitem înapoi în țară. Deci haide să-i antrenăm și să-i trimitem înapoi în țară pentru a putea să lupte pentru, pentru uh, Uh, țara lor, pentru neamul lor. Mulțumesc. Domnul, doamna Vozenberg are cuvântul. Mulțumesc. Uh, la summitul de ieri, 15 ore au căutat ceea ce era evident. Rezultatul decisiv uh, final a fost amânat pentru data de 17. Însă asta nu îi oprește pe migranți să sosească în Grecia. Cum uh, o să rezolvăm această problemă europeană și sublinez europeană cu un supliment de încă 25.000 de persoane? Trebuie să ne asigurăm că împreună cu Turcia ei relochează de pe teritoriul uh, Turciei mm Uh, refugiații pe teritoriul Uniunii Europene. Uh, trebuie să ne pronunțăm ferm împotriva celor state membre care își închid frontierele. Trebuie să țină cont de ceea ce au semnat în trecut uh, acordul privind returnarea refugiaților și aceste acorduri sunt operaționale. Dacă Turcia, partenerul nostru strategic, o să ceară tot mai multe lucruri și o să prindă în capcană mii de oameni, atunci valorile Uniunii Europene se vor prăbuși pentru totdeauna. Domnul Müller. Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu este pentru prima dată când dezbatem uh, acest uh, subiect. Și acum copiii se joacă în noroi la, la granița între uh, Grecia și Firom. Cred că trebuie să, trebuie să facem față populiștilor care sunt convinși că garile de sârmă ghimpată sunt soluția acestei probleme. Uh, Trebuie să ne gândim la uh, refugiați care nu se pot întoarce la ei acasă și nici nu pot merge mai departe. Trebuie să ne gândim la mamele care au trebuit să ia cea mai importantă decizie din viață în momentul în care s-au hotărât să-și uh, părăsească casa și să caute o viață mai bună, să înceapă o călătorie de mii de mile, să se îngrijească în același timp de copii, nutrind speranța că în același timp își vor găsi un nou cămin o nouă casă unde se poate trăi în uh, pace. Este rușinos că uh, reintroducem frontiere europene, nu trebuie să protejăm Europa de migranți, ci trebuie să o protejăm de politicienii egoiști pe care interesează doar propria carieră, propriile interese politice pentru care ar face orice uh, pentru a le proteja. În Parlamentul European trebuie să spunem acest lucru răspicat. Uh, nu, mm, o țară nu poate fi membra Uniunii Europene dacă nu participă la politica comună de migrație. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Cauntis. Un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule vicepreședinte al Comisiei, v-am ascultat și am citit și concluziile summitului de ieri. Și se pare că politica pentru refugiați a Uniunii Europene este un fel de târguială cu Turcia. Turcia se folosește de criza refugiaților și încalcă dreptul internațional, încalcă și neagă suveranitatea națională și asta din propriile lor motive, pentru propriile lor interese. Deci noi uh, noi facem o târguială indecentă. Acum se negociază și cu Grecia. și se vorbește despre reducerea datoriei și reducerea măsurilor de austeritate, fiindcă vreți să devenim un mare centru de primire. Ne-a dat în cap cu aceste trei memorandumuri și acum ne dați lovitura de grație cu refugiații. Dar pentru refugiații care au fost lăsați de izbeliște în Grecia, acest acord va uh, fi lovitura uh, de grație. Mulțumesc, doamna Gal, are cuvântul biztos urak kedves kollégák az a tény Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, onorați uh, membri. Foarte multe vorbe și mai puține acțiuni. Uh, sigur, trebuie să punem capăt acestui flux necontrolat al uh, migrației. Orice acțiune care va pune lucrurile în ordine este justificată. Vorbim despre o criză a refugiaților, când uh, știm foarte bine că numai un mic procentaj din acești oameni sunt într-adevăr refugiați. Numai puțini dintre aceștia sunt adevărați solicitanți de azil. Majoritatea lor nu sunt refugiați potrivit dreptului internațional. Sunt migranți economici uh, uh, ilegali care caută uh, un loc de muncă mai bun, o viață mai bună. Iată de ce își periclitează propria viață și viața copiilor lor. Nu trebuie să acceptăm pe toți Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că poate să depășească aceste probleme, să dovedească că poate să-și apere propriile frontiere. Avem nevoie de un mesaj clar, nu mai avem timp de pierdut. Mulțumesc. Doamna Chienge. Grazie, signor comisario. Mulțumesc, domnule comisar. În ceea ce privește criza refugiaților, s-au făcut deja multe propuneri. Unele dintre acestea au fost adoptate de Parlamentul European sau de Consiliu, altele sunt în pregătire și cred că veți da dovadă de responsabilitate și veți uh, promova ideea transformării, modificării regulamentului de la Dublin pentru a depăși această legătură între solicitantul de azil și primul stat european în care a ajuns. Trebuie să punem capăt acestei legături și să ajungem la un sistem solidar care respectă drepturile omului și principiile dreptului internațional. Răspunsul umanitar reprezintă doar o parte a unei strategii cuprinzătoare, a unei abordări cuprinzătoare cerute de Parlamentul European deja de mai multe luni. Dacă nu vom avea o viziune de viitor pentru Europa, vom fi victimele unui eșec uh, politic fără precedent. Și mă gândesc la cuvintele natului comisar ONU pentru refugiați de această dimineață. A venit timpul să respectăm valorile pe care s-a creat uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Koslovoska Ievici. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, domnului, domnule comisar. La început aș vrea să menționez cererea făcută de domnul Tusk Uh, migranților economici. Uh, le-a spus, uh, nu veniți în Europa. Este o declarație de pionierat. Se pare că nu mai e posibil să continuăm cu politica salvării lumii, permițând tuturor să vină în Europa nu putem să luăm totul pe umerii noștri și această uh, criză trebuie uh, să fie rezolvată, dar trebuie să stabilizăm uh, situația în Orientul Mijlociu și în Africa. Refugiații trebuie să se întoarcă la ei acasă. Trebuie să vedem uh, uh soluțiile care au fost uh, realizate ieri și acordul cu Turcia ne permite să uh, punem accentul, să mutăm accentul de pe uh, politica internă pe cea externă. Nu sunt numai costuri economice cele pe care trebuie să uh, le uh, suportăm. Va fi un preț dur de plătit dacă permitem circulația liberă a turcilor și ceea ce este important din punct de vedere al securitate pentru a putea ajuta în mod eficient refugiații, trebuie să avem uh, date fiabile, trebuie să planificăm totul, trebuie să facem și o listă de sarcini, să calculăm costurile și să vedem ce putem face într-adevăr în Uniunea Europeană, astfel încât să nu fim supraîmpovărați de această asistență. Domnul Kirkos. Mulțumesc, Vă mulțumesc, doamnă președintă. În Parlamentul European întotdeauna am căutat modalități legale pentru a permite refugiaților să ajungă în Europa. Și în trecut și acum vedem că se încearcă o aducere directă a Turciei în Europa. În plus, se pare că este posibilă o soluție, însă care va fi prețul uh, acestei soluții? Va fi uh, acela de a nu ne uh, respecta propriile valori. Și este prețul pe care îl plătim pentru că nu unificăm și din punct de vedere politic Europa, nu doar din punct de vedere economic. Este prețul pe care ni-l impune o Comisie Europeană care, conform președintelui acestuia, este Comisia ultime, ultimei șanse și cerem Comisiei să-și asume în cele din urmă responsabilitățile. Doamna Morano. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană nu este răspunzătoare pentru tragedia migratorie care ne confruntăm la ora actuală, dar prin politicile sale incoerente și mesajele pe care le-a transmis, iată, a sus, a făcut să crească migrația ilegală pe teritoriul său. S-a tot vorbit despre politica cotelor și acum, iată, i-am chemat pe migrații ilegali să vină pe teritoriul european. Realitatea este că în Franța guvernul a ales uh, să, să, să distrugă această junglă care era la cale și migranții s-au dus apoi în satele din Franța. Și uh, acum în spațiul Schengen nu există frontiere și nu sunt închisori aici. Iar uh, migranții care au, s-au răspândit în aceste sate nu au lăsat niciun fel de adresă. Și nici în uh, Germania un număr foarte mare de persoane nu pot fi identificate în mod geografic. Iar foarte multe persoane au ajuns în țările noastre, pe teritoriile noastre, în Uniunea Europeană, ca să își Uh, clădească o soartă mai bună, iar noi le-am mințit. Aceasta este incoerența care face, care face jocul politic la ora actuală. Am nevoie de o politică fermă și trebuie să transmită un mesaj foarte clar. Trebuie să avem și o politică de returnare care, care nu există la ora actuală, fiindcă la ora actuală politica migratorie este lăsată de izbeliște și trebuie să ținem cont de acest lucru aici în Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jeciovski pane vicecomisare doamnă vicepreședinte domnule vicepreședinte al comisiei înainte de venirea iernii mulți dintre noi uh, s au gândit că valul de migranți uh, va scădea și apoi uh, se va opri din cauza vremii. acest lucru nu s a întâmplat și europa se confruntă cu un dezastru de mai mari proporții proporții decât anul trecut. Este timpul să uh, realizăm că avem mai multe probleme decât ne-am fi gândit. Am uh, văzut uh, cu ochii mei că Grecia nu poate să gestioneze fluxul migratoriu, mai ales situația la frontiera cu Firomul este de nesuportat. Dacă schimbarea nu apare rapid, Grecia nu va mai putea apăra spațiul Schengen. Să vorbim deci despre măsuri uh, concrete, despre modul în care lucrăm, cooperarea cu țările din Balcani, parteneriatul cu Turcia, crearea uh, unei uh, uh, uh, poliții de coastă uh, eficientă comună. Domnul Polgheză. Vă mulțumesc, doamna președinte. Discutăm despre situații urgente. Însă, mi-aș dori ca odată, ca în cele din urmă, în urma cuvintelor să urmeze și fapte. Avem nevoie de regulamentul uh, de la Dublin 3 uh, care să înlăture neregulile din sistem. Doar așa putem să ajutăm statele cum, uh, cum este Spania, Malta, Italia și Grecia. Comisia Europeană s-a angajat să aducă o modificare a acestui regulament până pe data de 31 martie. Sper că va respecta acest termen limită și sper că după aceea statele membre din uh, Consiliu vor da dovadă de coerență spre deosebire de atitudinea lor recentă. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Corața Bild. Mulțumesc. Politicile uh, frontierilor închise și cotele aruncă problema pe alte state membre. Nu, singura soluție este să, să lucrăm împreună. Uh, trebuie să avem primiri uh, bine reglementate și să controlăm mai bine frontierele externe. Trebuie ca oamenii să fie înregistrați în mod uman și să reinstituim spațiul Schengen o bază, o bază de date armonizată între Uniunea Europeană și Turcia este extrem de necesară și eu sprijin planul de acțiune între Uniunea Europeană și Turcia și noua facilitate pentru Grecia. Fondurile pentru refugiați în Turcia, Liban, Iordania trebuie să fie puse la dispoziție rapid inclusiv uh, pentru ONU și ONG-uri. Sunt de acord cu cooperarea NATO pentru a combate traficul, traficații de persoane din uh, zona mediteraneană. Uh, um, re relocalizarea este singura, uh, singura cale sigură. Uh, reloca transferul, repatrierea și sistemul Dublin trebuie să fie și ele accelerate. Doamnă președinte, stigmatizarea refugiaților face parte din această problemă fiindcă oamenii sunt dezbinați și învrăjbiți, iar Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe discursul. Refugiații nu sunt nicio povară, nici un uh, pericol. Sunt oameni, bărbați și femei și copiii care au nevoie de protecție. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dumnezeu, ultimul vorbitor este domnul Blenković. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat situația până în aplicării agendei europene pentru migrație. În ultimele 10 luni, mai mult de 800.000 de persoane au ajuns în Europa, câteva zeci de mii au intrat în Europa deja în anul 2016 și problema noastră este că în acest moment nu gestionăm, nu controlăm acest flux a, uh, al refugiaților. Ar trebui să îl gestionăm într-un mod uman, dar și controlat. Drept urmare, salut inițiativa de re- revizuire a regulamentului de la Schengen menită să protejeze zona Schengen și să ne permită să ajungem la un acord cu Turcia, așa cum s-a întâmplat ieri, pentru ca și Turcia să ne uh, ajute în uh, protejarea frontierelor noastre și să uh, oferim uh, ajutorul necesar uh, Greciei, uh, care are un impact asupra rutei uh, balcanice. Dragi colegi, 17 colegi doresc să ia cuvântul uh, la procedura intervențiilor spontane. Din păcate nu pot să dau cuvântul tuturor pentru că suntem în întârziere și, și urmează să mai uh, dezbatem alte 5 teme în această după masă. Vom începe însă intervențiile spontane acum și prima vorbitoare este doamna Șoidrova. Ok, she's not here. Nu este în sală. Doamna Virkunen atunci arvoisa puhemies olen erittäin huolestunut schengenin tilanteesta. doamnă președintă mă îngrijorează situația din zona schengen. ieri s a încheiat un acord cu turcia unul important dar nu cred că este realist să credem că turcia va rezolva criza migrației din europa. Trebuie să ne controlăm mai bine frontierele externe. Au fost luate mai multe decizii, crearea centrelor de primire, de înregistrare, transferul refugiaților în alte state membre. Am luat zeci de uh, decizii, am adoptat recomandări, însă dar ce au fost acestea utile? Au subminat încrederea reciprocă între statele membre, ceea ce le-a determinat să reintroducă controlele la frontierele interne. Este evident că măsurile propuse de Comisia Europeană trebuie să fie implementate pentru a reinstitui zona Schengen și pentru a permite libera circulație în Uniunea Europeană. Doamna Gomez. Uh, țara mea arată că solidaritatea nu este un cuvânt gol, ci uh, o modalitate de a face față această criză cea mai gravă de la cel de-al doilea uh, război mondial, o criză existențială. Portugalia a Uh, primit 364 de refugiați din Grecia, ajutând uh, EASO uh, să rezolve această problemă după ce Austria și alți vecini s-au aliat pentru a încălca um, convențiile. Mai mulți refugiați sunt așteptați grație răspunsului pozitiv al guvernului portughez, dar ce face Comisia Europeană gata să uh, pedepsească Portugalia și Grecia pentru că nu au respectat deficitul bugetar și nu iau nicio măsură împotriva Austriei și a unor țări uh, uh, similare? Oare același este motivul pentru care Consiliul European a permis să fie șantajat de președintele Turciei Erdogan? Domnul Ciuciuc. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană se confruntă cu o situație critică. Un număr mare de state membre nu doresc uh, să dă dovadă de răspundere. De câteva luni se vorbește despre acțiune concertată, dar nu se respectă acordurile făcute. Decizia Comisiei de a aloca 700 de Uh, milioane de euro pentru asistența europeană este, în timpul crizei refugiaților este foarte important pentru Grecia uh, și uh, planul de acțiune comun cu Turcia joacă un rol important aici. Trebuie să, să avem o pază de coastă și de frontieră comună. Bulgaria și România trebuie să participe la această inițiativă pentru a fi zonă tampon în Uniunea Europeană și trebuie să ne ocupăm și de procesul de pace din Orientul Mijlociu și, în egală măsură, să instituim o nouă procedură de azil uh, încunată cu succes în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, declarațiile președintelui Consiliului de la, din Grecia și uh, concluziile summitului de ieri și chiar ce ne-a spus dumneavoastră privind agenda europeană pentru migrație sunt grăitoare în ceea ce privește caracterul criminal și inuman al politicilor Uniunii Europene în acest, dom- în acest sector, uh, care au, um, care au uh, zdruncinat situația și în țările de origine uh, și acum le se spune victimelor că, acest, că acestea, dacă vor veni în Uniunea Europeană, vor fi trimiți înapoi, fără drept de apel. Această agenda violează convențiile internaționale și nu respectă re, er, dreptul de protecție internațională și la azil și are un caracter represiv și selectiv al politicilor de migrație care erau sprijinate, sprijinite până acum de mașina de război a NATO. Deci se um, incriminează și sunt trimiși înapoi persoanele care, uh, care uh, caută o viață mai bună în uh, Europa, dacă nu cumva doresc să pună omul la bogăția Europei. Și iată încă un semnal al crizei profunde în care se găsește Uniunea Europeană. O criză care arată adevărata sa față prin care se, se calcă în picioare principiile. Mulțumesc foarte mult, domnul Soltes. Vă mulțumesc. Domnule comisar, Ați menționat o serie de măsuri legate de punerea în aplicare a planului de acțiune. Ați amintit de asemenea acordul de returnare a migranților în Turcia. Eu cred că trebuie să fie un acord convenit în primul rând între statele membre. Și această măsură trebuie să fie una prioritară înainte de a închide uh, frontierele. În locul solidarității între state membre am uh, dat această responsabilitate Turciei și plătim un preț mare, 6 miliarde de euro în total. Și pe lângă acești bani trebuie să facem și alte concesii Turciei când vine vorba de uh, încălcarea drepturilor omului. Știm că Turcia este foarte talentată uh, în purtarea unor negocieri și cred că statele membre ar trebui să fie mult mai dispuse să ajungă la un acord. Druga debata dzisiaj na temat imigracji. Rano słuchaliśmy komisarza. Avem o a doua dezbatere astăzi privind uh, migrația. Am uh, uh, auzit-o pe Filipa Grandi dimineață, dar uh, nici uh, Mm, oaspete nostru de dimineață, nici domnul uh, Timmermans uh, nu au spus un lucru important. Uh, creșterea dinamică a migranților ilegali în Europa este de 1000% aceste persoane care vin în Europa sunt expuse unor uh, pericole mm. pentru că auzim uh, declarații despre deschiderea uh, unor căi legale de migrații. Sunt ademeniți de o serie de oportunități. Ei cred că încurajăm să vină în Europa și acest lucru este irresponsabil ar fi important pe cei care rostesc astfel de cuvinte să înțeleagă și consecințele lor. Mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să-l întreb ceva pe domnul Timmermans. Ne-ați întrebat dacă Uniunea Europeană vrea să gestioneze uh, criza refugiaților, că o terță țară nu poate să ne apere uh, frontierele. Întrebați-l pe domnul Abramopoulos. El va spune că există această posibilitate și uh, dacă întrebați dacă guvernul grec le-a cerut să facă acest lucru. Ați vorbit de paza de uh, coastă. Turcia nu îi acceptă pe cei care uh, au plecat ilegal în Grecia. Uh, de ce vreți să uh, transformăm țara uh, noastră minunată într-un, într-o lagăr de concentrație și de ce această fixație pe Turcia care ne supune unui șantaj și cere tot mai mult, dând Turciei posibilitatea de a apăra uh, uh, frontierele uh, Uh, Uniunii Europene este ca și cum ai cere uh, unui violator uh, să doarmă cu o femeie pentru a depăși problemele. Doamna Matera. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnule comisar pentru prezentarea de astăzi și pentru noile propuneri legislative. Eu mă angajez de acum înainte să pun numărul la rezolvarea crizei imigrației. Trebuie să facem o, o diferență între refugiați care uh, au nevoie de protecție și merită protecție internațională și migranții economici. Nu putem să avem grijă și de ei și președintele Tusk a lansat un apel către migranții economici, le-a spus nici măcar să nu mai vină către Europa, fiindcă nu îi putem primi. Trebuie să facem eforturi diplomatice pentru a rezolva uh, aceste crize, mai ales criza siriană și cea libiană. Nu trebuie să subestimăm informațiile de la serviciile secrete, conform cărora uh, s-ar putea ca între migranți să existe și teroriști, teroriști care folosesc ruta balcanică și mediteraneană. Deci trebuie să folosim uh, de agențiile specializate pe care le avem la dispoziție și să folosim uh, Europol și Eurojustul și să uh, ajungem la un schimb de informații de plin și reale între statele membre pentru a putea să facem față problemei terorismului. Mulțumesc foarte mult. Domnul López Aguilar are cuvântul. Gracias, señora presidenta, señor comisario. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Cetățenii europeni nu sunt uh, cu toții de acord cu strategia adoptată, care oricum nu a fost pusă în aplicare datorită lipsei de voință politică și de solidaritate. Problema nu este reprezentată de cote și Soluția nu poate fi subcontractarea Turciei care să se ocupe de acest uh, flux de refugiați. Nu ar trebui să oferim Turciei, să facem promisiuni Turciei uh, pe care nu le putem respecta din punctul de vedere al aderării la Uniunea Europeană. Mi se pare un lucru grotesc să permitem Turciei acest lucru. Facem promisiuni pe care știm că nu le vom putea respecta și uh, trebuie să ne asigurăm că vom uh, respecta drepturile omului. Domnul Avramopoulos, vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri ai Parlamentului European, în general, aș dori să spun că uh, suntem cu toții de acord, cu câteva excepții. Liniile generale sunt aceleași când vine vorba de găsirea răspunsului la această situație Uh, neobișnuită. Summitul de ieri a fost un pas necesar, deși uh, nu uh, cel decisiv, pentru că summitul de săptămâna viitoare va fi și mai important. Toată lumea este pusă în fața propriilor responsabilități și toată lumea va putea fi trasă la răspundere. Care este uh, care este linia comună um, care, s-a, care a ieșit în urma dezbaterii de astăzi. Solidaritatea discutată și el la, la summit. Solidaritatea este principalul pilon al propunerii lor comisiei. Criza refugiaților este un catalizator față de destinul Uniunii Europene și vă aduc aminte de mitul lui Sisif pe care îl cunoașteți cu toții. Și haideți să ne gândim că Europa este în locul lui Sisif și într-adevăr Europa poartă, poartă o povară grea pe umeri. Însă este absolut necesar ca toate statele membre să ajute Europa să ajungă în vârful uh, dealului, să nu permită ca mitul să se adevărească și ca uh, piatra respectivă să se rostogolească din nou la vale. Tendința de a adopta o retorică populistă și simplistică se vede în rezultatele alegerilor din mai multe state membre. Astfel, doar extre, extremismul, naționalismul și xenofobia vor avea de câștigat. Este un lucru negativ pentru ideea și valorile europene și aș dori să repet acest lucru. Nu ne vom schimba strategia și lansăm un apel tuturor să o respecte. Avem nevoie de transferuri în masă. Returnarea uh, efectivă a celor care nu au un drept să rămână și desigur și desigur uh, frontiere externe comune sigure. Și din acest punct de vedere toate statele membre au o responsabilitate statele membre au aceeași responsabilitate împreună cu Comisia Europeană de a păstra Schengen și cred că chiar dacă unii politicieni nu recunosc în totalitate valoarea uh, simbolică și politică a zonei Schengen, se vor gândi la costurile economice uh, aduse de dispariția zonei, uh, zonei Schengen. Și nu aș dori să mă repet din acest punct de vedere. Presiunea migrațională este atât de mare încât niciun stat membru nu-i poate face față singur și știm cu toți acest lucru. Trebuie să oferim un sprijin imediat operațiunilor în desfășurare Frontex și un acord rapid referitor la propunerile privind uh, frontierele europene și paza uh, de coastă europeană. Deci nu putem pleca de la premisa că lucrurile se vor îmbunătăți de la sine. Acest lucru nu se va întâmpla dacă nu ne implicăm cu toții. Tocmai de aceea salut angajamentul partenerilor noștri Biroului Națiunilor Unite pentru Refugiați, NATO, care s-a angajat să pună capăt activităților uh, contrabandiștilor. Vă aduc aminte, am declarat război introducerii ilegale de persoane în Uniunea Europeană. Și Turcia, împreună cu Turcia, trebuie să facem fața acestei crize globale. Știu că unii uh, au îndoieli Însă, vis-a-vis -vis de Turcia, însă nu trebuie să uităm importanța Turciei în această regiune și că Turcia este un partener al Europei în eforturile noastre. Însă nu ne vom încălca propriile um, valori și norme. Este un aspect care urmează să fie clarificat uh, înaintea următorului summit uh, european. Returnările vor putea avea loc doar respectându-se normele europene și internaționale. Trebuie să ne completăm de asemenea uh, strategia. Relocarea este prioritatea noastră imediată. După cum am afirmat deja în audierea mea, trebuie să creăm uh, posibilități legale pentru cei care doresc să ajungă în Europa. După cum am promis, o să ne prezentăm planurile de reformă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie de un sistem în care să se partajeze responsabilitatea în mod echitabil și în cazul migrației legale. Într-o lume în mobilitate, nu putem avea o Uniune Europeană fără o politică corectă a migrației, ținând cont de evoluțiile globale. Și în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe și coordonarea cu sectorul economic, trebuie să facem la fel. Și un ultim gând foarte important. Cu cât vom avea politici coordonate în domeniul integrării, vom putea să finalizăm acest proiect. Stimați deputați în Parlamentul European, intervențiile dumneavoastră au fost foarte utile pentru mine și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Și așa cum fac eu întotdeauna, le iau foarte serios în considerare, având în vedere evoluțiile ulterioare. În acest Parlament, politicile noastre chiar s-au născut în acest Parlament aceste politici vor fi apărate în numele valorilor europene și în numele democrației europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thanks, the debate. Mulțumesc, se încheie această dezbatere și acum o să vorbesc finlandeză și um, acum în ședința de ieri a s-a um, născut